Ladies and gentlemen, can I... Doamnelor și domnilor, aș dori să începem reuniunea de astăzi. Înainte de a, trecere, de a trece la adoptarea ordinii de zi, vreau să fac un anunț, un anunț trist. Am auzit recent că doamna Ulrike Larsen, care a fost ambasad ambasadorul adjunct suedez al președinției suedeze, a decedat din nefericire pe data de 5 noiembrie. Cred că suferea de cancer. Așa că, dacă am permisiunea dumneavoastră, aș uh, dori să îi scriem Ministrului de Transport al Suediei, să îi scriem din partea comisiei noastre pentru a ne exprima regretul decesului doamnei Larsen. Și desigur dorim ca ceea ce vom transmite noi să fie transmis mai departe prietenilor și familiei doamnei. Aș dori să fac acest lucru în această săptămână cândva. Vă mulțumesc. Să trecem la... Să trecem mai departe. Avem adoptarea ordinii de zi, care se află pe... în fața dumneavoastră. Are cineva vreun comentariu de făcut? Dacă nu, atunci aceasta va fi ordinea de zi pentru reuniunea de astăzi. La punctul 2 avem aprobarea procesului verbal. E aprobarea procesului verbal din 5 și 6 octombrie. Suntem, putem să fim de acord cu aprobarea acestuia. Vă mulțumesc. Următorul punct de pe agenda este schimbul, schimbul de opinii cu Comisia pentru aplicarea drepturilor pasagerilor aerieni. Din partea Comisiei se află aici doamna Hudman, care este responsabilul direct pentru această politică. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, Comisia a lucrat foarte mult în ceea ce privește drepturile pasagerilor în ultimul timp. Știm că în sectorul transportului aerian este de fapt acest uh, acest sector cel care a deschis pionieratul în uh, ceea ce privește acest sector. Avem 400 de companii aeriene și 700 38 de milioane de pasageri care circulă dinspre și înspre Uniunea Europeană. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, și aici transportul aerian este deschizător de drumuri și sperăm să oferim un exemplu și pentru celelalte modalități de transport. Știm că în data de 3 decembrie va intra în vigoare uh, documentul cu privire la drepturile pasagerilor. S-a ajuns la un uh, acord în ceea ce privește regulamentul pentru pasagerii uh, de, de pe nave și, să, și sperăm că la Consiliul din 17 decembrie va exista o nouă uh, propunere în ceea ce privește transportul pasagerilor cu autobuzul și autocarul. Să încep cu plângerile în ceea ce privește drepturile pasagerilor aerieni. Cred că trebuie să observăm aceste cifre în ceea ce privește în legătură și cu numărul de pasageri care circulă în Uniune și de asemenea cu numărul de companii aeriene. Numărul uh, de companii aeriene este într-o continuă creștere. s-au primit 453 de plângeri doar în luna septembrie cu privire la regulamentul uh, din anul 2004, regulamentul 61. Însă implementarea acestui regulament este responsabilitatea autorităților naționale au fost desemnate autorități naționale care să pună în vigoare acest regulament. Aceste organisme naționale au primit aproximativ 50.000 de plângeri. Aceasta este cifra de anul trecut în ceea ce privește uh, regulamentul 261 per 2004. Faptul că responsabilitatea e a autorităților naționale nu înseamnă că în acest sector Comisia nu este foarte activă. Comisia a organizat întâlniri cu aceste autorități naționale tocmai pentru a se, a se asigura nu doar de faptul că legislația este pusă în vigoare, ci că aceasta este pusă în vigoare Uh, uniform în Uniunea Europeană. Au existat atât uh, reuniuni unilaterale cât și bilaterale cu autoritățile. Am organizat de asemenea două conferințe în ceea ce privește regulamentul 261 și plănuim încă o asemenea întâlnire la începutul anului viitor. Între timp va avea loc o reuniune mai specială în două săptămâni, în 31 noiembrie, cu aceste autorități naționale, care sunt competente pentru implementarea regulamentului 1107 per 2006 în ceea ce privește drepturile pasagerilor cu probleme de mobilitate. O altă activitate e faptul că s-a, a fost lansată o uh, a fost lansat un sondaj în ceea ce privește uh, bagajele în transportul aerian în ultimii ani. Analiza răspunsurilor primite confirmă faptul că luând că este și în acest sector o problemă care trebuie neapărat abordată. Conform cifrelor care ne-au fost, la, ne-au fost puse la dispoziție, numărul de bagaje pierdute în aeroporturi a fost de 4,6 milioane între, între, pe, în perioada de timp ianuarie 2008-octombrie 2008. Mai există de asemenea trei studii în desfășurare unul în ceea ce privește implementarea regulamentului 261 și unul în ceea ce privește regulamentul 1107. Nu există ob obligația de raportare în aceste, regulații de, în aceste regulamente, deci este nevoie de uh, o imagine de ansamblu în ceea ce privește cele două regulamente. Al treilea sistem are de a face cu penalitățile pe care trebuie să le aibă în vedere statele atunci când regulamentele intră în vigoare. Vom lansa de asemenea foarte curând un nou studiu, un nou studiu cu privire la bagaje. Suntem pe cale de a iniția consultații publice în ceea ce privește drepturile pasagerilor aerieni. Aici se va discuta despre regulamentele uh, cu privire la drepturile pasagerilor și de asemenea și tot ce este legat de bagaje. Încurajăm uh, participarea la aceste discuții și, desigur, Parlamentul European se va implica foarte mult în aceste aspecte. La începutul anului 2010, Comisia va publica rezultatele consultării și va organiza și conferința despre care am vorbit și în care rezultatele vor fi prezentate. Toate aceste contribuții, rezultatele consultației și de asemenea și studiile vor fi de fapt o bază pentru Comisie de publicare a unei comunicări în anul 2010 pe de o parte, se va evalua care este, se va evalua se va evalua ce s-a făcut până acum și, de asemenea, se va discuta despre ce s-ar putea face în viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Din partea PP, doamna Divera. Vă mulțumesc că ați acceptat să faceți o trecere în revista drepturilor pasagerilor aerieni uh, pentru comisia noastră. Ca și mulți alți deputați, am primit plângeri din partea unor cetățeni cărora li s-a refuzat îmbarcarea sau uh, uh, care nu au putut să ia un zbor care a fost amânat și de la intrarea în vigoare a Uh, regulamentului 261 per 2004, care stabilește drepturile pasagerilor uh, aerieni. E adevărat că protecția pasagerilor s-a îmbunătățit, însă drepturile lor nu sunt întotdeauna respectate și uh, regulamentele sunt uneori prost aplicate. Cred că problema nu este regulamentul în sine, ci faptul că uh, autoritățile autorizate din statele membre nu au impus respectarea regulilor europene și nu autoritățile sunt singurele responsabile, constatăm și un uh, deficit uh, de personal uh, în companiile care au contacte directe cu pasagerii, precum și un deficit de cunoștințe în ceea ce privește drepturile pasagerilor europeni. Pasagerii nu sunt informați în privința drepturilor lor este o problemă cu care s-au confruntat numeroși pasageri. Aș vrea să o întreb pe doamna Woodman ce intenționează să facă Comisia pentru a, pentru a îmbunătăți informarea pasagerilor și preluarea lor la aeroport și aș vrea să fac și o altă observație. Se pare că regulamentul din 2004 nu acoperă toate situațiile și aș vrea să dau două exemple Primul exemplu este acela al unui pasager al cărui zbor este reprogramat. Se pare că nu intră în sfera de aplicare a textului. Al doilea exemplu, pasagerul care are o, de luat o legătură dacă prima companie cu care zboară are o întârziere, a doua companie nu este responsabilă pentru că a plecat la timp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 Vă mulțumim, doamnă, pentru că ați schițat această situație în ceea ce privește drepturile pasagerilor. V-ați referit, referi la numărul mare de plângeri care există în ceea ce privește drepturile pasagerilor, 50.000 de plângeri. Acestea sunt trimise prin intermediul autorităților naționale. Tocmai această cifră ne arată că există o problemă aici și cred că această problemă se află pe diferite niveluri. În primul rând, cum colectăm toate aceste plângeri? Avem niște statistici, niște numere generale, niște cifre generale, dar mie mi se pare că dumneavoastră, comisia, nu aveți o, o vedere de ansamblu asupra acestor plângeri și nu știți ce tip de plângeri sunt acestea. Dacă greșesc, vă rog să-mi spuneți. Dar în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile naționale, nu avem toate informațiile necesare pentru a trage concluzii. Ar trebui să existe o centralizare mai bună a acestor plângeri, pentru pentru a putea să lucrăm cu ele. Probabil că aș putea de asemenea să vă întreb dacă există mai multe plângeri în anumite membre, state membre decât altele. O a doua problemă ar fi următoarea. E legată de legislația însăși. Avem impresia, așa cum a sugerat uh, doamna de Verac, că există niște neajunsuri, există niște deficiențe și de asemenea simțim faptul că unele posibilități sunt, uh, nu sunt exploatate, adică, sunt exploatate, adică acelea prin care companiile aeriene pot să uh, se sustragă îndeplinirii îndatoririlor. Ce intenționați să faceți pentru a acoperi aceste deficiențe și a face legislația mai strictă? Și un ultim punct. Aș dori să știu următorul lucru. Dacă și când vom putea să avem o privire de ansamblu completă în ceea ce privește punerea în aplicare a diferitelor legislații care există în legătură cu drepturile pasagerilor. Cred că e important să avem toate aceste documente pentru a putea să vedem mai departe în ce sectoare Uniunea Europeană nu lucrează îndeajuns. Ați vorbit despre bagaje, dar probabil că mai există și alte sectoare cu care ne vom confrunta în ultimii ani. Astfel am putea afla în ce sectoare e nevoie de mai multă legislație la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule! Doamna Poașar pentru ALDE.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 Da, într-adevăr, suntem inundați cu asemenea plângeri în fiecare săptămână cu legături la companii aeriene care nu uh, funcționează cum trebuie. Nu spun că pasagerii au întotdeauna dreptate, dar în cele mai multe cazuri au. Deci e aici o problemă de comunicare și, de asemenea, mai există deficiențe ale legislației în vigoare. Spre exemplu, definițiile. În trecut existau documente din partea Comisiei care clarificau situația situația. Li se cerea de asemenea părților implicate să își dea definițiile lor în ceea ce privește, de exemplu, forț major dar se pare că toate aceste lucruri nu au dus la reducerea număr numărului de plângeri pe care le primim în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Mă întreb ce putem să facem acum, care vor fi rezultatele anul viitor, ce recomandări vom, privi, vom primi în legătură cu legislația și lucrurile pot să tot continue așa. Evident, nu putem rezolva problemele peste noapte, dar Comisia nu ne spune nimic ce nu știm deja. Există acele definiții acolo care cauzează deficiențe și de aceea eu mă aștept ca Comisia să înceapă să acționeze mai repede și să nu aștepte să se facă cercetare. Nu putem să continuăm în acest mod. Există acest număr foarte mare de plângeri care vin în continuare. E un număr uriaș de pasageri, nu zeci sau sute, ci mii de pasageri care nu sunt compensați anual. Nu putem lăsa lucrurile așa, trebuie să așteptăm într-adevăr să fie făcută toate această cercetare, avem deja informațiile de care e nevoie. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru acest raport. A fost important și e neapărat necesar. Eu cred că drepturile pasagerilor nu sunt uh, într-o situație bună și vorbesc acum și din prisma mea, în ultima perioadă de 17 ori mi-a întârziat bagajul și chiar s-a întâmplat să întârzie până la 3 luni. E de fiecare dată când m-am aflat în această situație și mergeam să-mi caut bagajele, am putut să aud și pe alți oameni care se plângeau de birocrația care există. Dacă aceste drepturi ale pasagerilor nu sunt uh, uh, puse în aplicare cum trebuie, atunci toată lumea are de suferit. De da, există probleme, mai ales și în cazul pasagerilor care au probleme cu mobilitatea și care se află în scaun cu rotile. Tot timpul primesc plângeri legate de această temă când uh, le spun oamenilor ce putem face mai departe, ei ne spun că nu doresc să se oprească pentru că dacă mai încearcă, nici măcar nu vor mai putea apela la această companie aeriană. Deci e vorba de acești pasageri care au drepturi și probabil că ar trebui să lucrăm mai mult aici. Mai am și informații de la pasageri care vorbeau despre acest lucru. La un nivel mai formal, m-ar interesa următorul lucru. Cum reacționați la faptul, cu, la faptul că atunci când uh, leste, când unii pasageri nu li, li se refuză dreptul la îmbarcare, de exemplu, cum acționați în asemenea situații în care numărul celor care se plâng nu mai reflectă și numărul uh, și numărul celor care nu au făcut totuși plângere. Există oameni care călătoresc foarte mult și au aceste probleme. Vă rog să includeți în studii și aceste aspecte. Există oameni care spun că nici nu are niciun rost să încerc să îmi rezolv problema pentru că uh, toată, toată procedura este atât de lungă încât până la urmă nici nu mai merită să depună aceste plângeri. Ce se întâmplă cu implementarea deficitară în statele membre? Dacă acestea nu sunt într-adevăr independente, atunci cum, cum poate fi garantată această independență? și de asemenea cum se, poate cum se pot implementa aceste drepturi ale pasagerilor când în unele state nu funcționează deloc acest sector. Eu observ că există aici probleme uriașe probleme în ceea ce privește implementarea acestei legislații. Până la urmă, aceste, toate aceste întârzieri vor continua să existe dacă nu se intervine la nivel european. Și un ultim punct, în cazul drepturilor pasagerilor este de asemenea foarte importantă echitatea prețului. Nici aici nu, lucrurile nu stau bine. Uh, unele companii aeriene zboară în continuare cu 9,99 euro până în Londra, dar până la urmă prețul este unul diferit și mai mare și cred că și aici este nevoie de instrumente neapărat. Și cred că Parlamentul European trebuie să se implice în acest sector. Anul trecut am observat asemenea linii aeriene care, uh, care aveau asemenea oferte. Vă mulțumesc, doamna Foster. Um, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei. a venit cu actualizarea acestei, acestui regulament din 2004 uh, și la vremea respectivă eram deputată. Cred că statisticile nu sunt foarte bune. Vorbim despre 738 de milioane de pasageri, vorbim despre 500, 573 uh, de, uh, de, de solicitări. Care este diferența între o solicitare și o plângere? E clar că comisiei nu este greu să obțină informații și uh, aceasta pentru că anumite state membre strâng informații mai bine decât altele. Însă nu are rost uh, să reveniți uh, în fața acestei comisii și să uh, ne dați toate aceste cifre. Despre ce vorbim de fapt? Vorbim despre un regulament foarte bun care a fost adoptat în 2004. Este clar ce se cere din partea companiilor aeriene. Este clar care sunt drepturile pasagerilor și cu toate acestea știm foarte bine că anumite companii aeriene au fost dintotdeauna companii foarte fiabile și la vremea respectivă s-a adoptat regulamentul tocmai pentru că erau și companii aeriene care nu erau suficient de atente la uh, drepturile pasagerilor. Problema care se pune așadar, în ciuda faptului că nu am primit uh, multe informații din partea dumneavoastră, doamna reprezentantă a Comisiei, problema care se pune este că avem deci un regulament, regulamentul acesta însă nu este respectat așa cum trebuie. E clar că multe companii aeriene o fac, însă sunt și multe companii aeriene care nu respectă regulamentul și trebuie să vedem ce facem în privința acelor companii care nu respectă regulamentul și care își tratează prost pasagerii. Acesta este primul pas, aș spune eu. Cred că nu trebuie să luăm un baros ca să spargem o lună. Trebuie să fim atenți la aplicarea regulamentului și acest lucru într-un mod mult mai constructiv. Aș vrea să închei spunând, uh, domnule președinte, că doamna Lichtenberger a ridicat un punct foarte important, și anume tarifele. Există companii aeriene care au site-uri foarte bune pe care figurează prețul uh, călătoriei, însă există și site-uri Uh, pe care, dacă vrei să afli tariful, trebuie să ajungi la pagina 23 sau la nu știu ce pagină. Există, deci, uh, foarte multe diferențe, decalaje între companiile aeriene și cred că e nevoie de anumite clarificări. Propun așadar ca comisia să se întoarcă în fața acestei comisii atunci când va avea informații clare în privința situației existente pentru a vedea dacă e nevoie de un, o altă comunicare, de un alt regulament, de uh, o altă propunere în viitor. Cam aceasta ar fi uh, sugestia noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Cosa. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság! Szeretném... Mulțumesc! Domnilor și domnilor, Aș vrea să vă atrag atenția asupra celor 50 de milioane de persoane cu handicap din Europa. Conform acestui regulament, drepturile lor sunt garantate, conform regulamentului. După cum am auzit, există anumite probleme. Persoanele cu handicap se confruntă cu discriminări. Există un tratament inegal al persoanelor cu handicap. Întrebarea mea este ce intenționează Comisia să facă pentru a pune capăt discriminării persoanelor cu handicap, pentru a asigura respectarea acestor drepturi și tratamentul egal al acestor pasageri. Cred că problema cea mai semnificativă este interpretarea regulamentului. Există interpretări foarte diferite ale acestui regulament. Unul dintre deputați s-a referit deja la situația persoanelor în scaun cu rotile. Scaunul cu rotile nu este un bagaj, însă sigur că chestiunea este interpretabilă. Anumite companii aeriene consideră că scaunul cu rotile este un bagaj. Și s-a întrecut, în trecut, s-a întâmplat în trecut ca o persoană să se descurce fără scaunul cu rotile o zi întreagă. Regulamentul spune că există motive uh, în care uh, accesul persoanelor cu, uh, în scaun cu roțile poate fi restricționat. În Spania, de exemplu, șase pasageri au trebuit să nu se îmbarce din cauza aceasta. Aș vrea să știu ce intenționează să facă Comisia pentru a asigura interpretarea corectă a regulamentului. Cred, de asemenea, că înainte de a se adopta un nou regulament, ar trebui să fie ascultate și organizațiile care reprezintă persoanele cu handicap. Mulțumesc, domnule Cosa. Domnul uh, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, comisiei care ne-a dat vești în privința aplicării acestui regulament. Este clar că nu este ușor de estimat numărul de plângeri. Constatăm că există un număr important de plângeri, însă întrebarea este dacă știm care sunt plângerile cărora li se dă curs. Cu alte cuvinte, plângerile care sunt urmate de măsuri favorabile pasagerilor. În al doilea rând, știm câte plângeri ajung în contencios și care sunt uh, consecințele. Și a treia întrebare, care decurge din primele două, care sunt mijloace de coerciție de care dispune Comisia pentru a impune respectarea regulamentului? Pentru că ceea ce reiese din intervențiile acestea este că există din ce în ce mai multe plângeri și, ca atare, concluzia ar fi că regulamentul nu, e, nu obligă companiile să aplice măsurile care se impun. Dacă nu avem informații în privința consecințelor, urmărilor plângerilor, va fi foarte greu să ne dăm seama dacă nu cumva tot ceea ce facem rămâne pur teoretic. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich schließe an. Domnule președinte, vă mulțumesc. Voi continua cu ceea ce a spus uh, colegul Riche. Eu consider că ceea ce încercăm noi să stabilim acum prin regulamente și de asemenea prin altfel de mijloace, este foarte important cum apar aceste lucruri în fața cetățenilor. Există regulamente foarte multe, însă totuși, ca și pasager normal, ca unul care nu, uh, nu călătorește în fiecare zi, este foarte greu să ți-ți cunoști toate aceste drepturi. Trebuie ca aceste drepturi ale pasagerilor să fie comunicate într-un mod corespunzător și mai trebuie de asemenea să ne gândim la alegătorii din statele membre și cum să le explicăm cum pot ei să își ceară drepturile. Există state membre în care nu, nu se știe exact cum se, poat, se pot cere aceste drepturi. Există asociații de protecție a, cons, a consumatorilor și, altfel, și astfel de uh, alte asemenea asociații. Eu cred că ar fi foarte bine ca toate deciziile, toate regulamentele pentru pasagerii aerieni să fie astfel încât făcute, încât să fie un instrument bun. Desigur că aceste lucruri dețin de autoritățile naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Din moment ce nu mai am pe altcineva pe listă, Aș dori să vă mulțumesc acum pentru contribuțiile de astăzi. Vreau să spun de la început că e un lucru pe care eu nu vreau să-l văd și anume nu vreau să văd că Parlamentul insistă pe regulamente care să facă zborul și mai nesigur decât este acum. Cu toții știm că zborul este o formă foarte sigură de transport public. Eu nu vreau ca acum capitanii să fie puși în poziția de a decide fie să zboare, fie să își ceară dreptul la compensație. Să vedem ce vom face în legătură cu acest regulament 261. Însă un lucru mi este foarte clar. De fiecare dată ne confruntăm cu lipsa de informație din partea pasagerilor și anume ce drepturi au ei atunci când au o problemă, fie un zbor anulat, fie întârziat și există de asemenea lipsa de cunoaștere din partea personalului aerian și mai ales în privința celor care atunci când există o problemă, iar acest personal nu știe ce obligații are în urma acestui regulament. E o problemă din cauza că Uniunea Europeană nu insistă pe um, pe pregătirea acestui personal sau e vina companiilor aeriene. Nu mă interesează a cui e vina, însă vreau ca problema să se rezolve astfel încât personalul terestru să știe care îi sunt obligațiile. Știu că miracolele au nevoie de timp, pentru că de cele mai mult timp, de cele mai multe ori personajul terestru nici măcar nu știe că zborul întârzie, de obicei pasagerii îi anunță de acest lucru. Doamna Foster, cu mine am pățit acest lucru în Manchester săptămâna trecută. Și mai este un sector în care trebuie să intervenim și aici e vorba despre întârzierile zborului. Și trebuie ca în acest sector, doamna Pleașcearte a făcut referire la această problemă, trebuie să vedem ce, uh, ce fel de lucruri sunt cele mai frecvente, întârzierile sau uh, anulările. În ceea ce privește întârzierile, uh, Aici intervine mereu acea ceașcă de cafea sau o masă care se oferă pasagerilor, dar ar trebui să avem cifre pe sectoare. Nu doar să știm dacă e vorba de întârzieri sau anulări, ci de asemenea să știm care companie aeriene se află cel mai des în această situație. Care dintre companii fac acest lucru? Cele care sunt low cost, cele regionale? Deci e nevoie de aceste informații astfel încât să putem să facem progresuri și să vedem care sunt cauzele acestor probleme. În ceea ce privește redirecționarea, și aceasta este o mare problemă companiile aeriene au voie să facă redirecționări doar în sectorul lor. Deci un călător poate călători doar cu acea companie aeriană, așa că pasagerul va sta și va aștepta foarte multe ore în loc să ia un avion de la altă companie aeriană care vine mai repede. A trebuit să menționez și acest lucru. Redirecționarea nu înseamnă redirecționare în cadrul ace aceleași companii, ci pentru cel mai rapid zbor posibil și cred că și aici trebuie să mai discutăm. Și voi trece acum la alte puncte. S-a discutat deja despre preț cu problemele pe care le mai avem încă cu acel, să spunem, de exemplu, un zbor spre Dublin pentru un euro. Eu nu cred că există cineva care a zburat cu un euro la Dublin. Deci trebuie să cercetăm și aceste lucruri. Și mai intră în joc și asigurările. în grupul vârstnicilor apar niște dificultăți. Lor le este foarte greu să poată să își facă asigurare care să-și o permită atunci când pleacă în vacanță sau în alte scopuri. Menționez aceste lucruri pentru că fac parte din acest parlament de 20 de ani și de atunci încă tot vorbesc despre nevoia unei noi directive uh, legate de ceea ce facem acum prin 261, dar se pare că această nouă directivă nu intră, nu se întâmplă. Oamenii care, sunt foarte mulți oameni care nu își permit asigurarea de călătorie. Și în al treilea rând, în legătură cu ce a spus domnul Coza, în legătură cu oamenii cu handicap. În anul, suntem în anul 2009, aproape în 2010. Nu este oare îngrozitor faptul că oamenilor li se refuză dreptul de a zbura sau de a călători în orice mod din cauză că au un handicap? E ceva ce ține de era victoriană și nu ceva cu ce noi ar trebui să ne confruntăm în anul 2010. Și există și cazuri de oameni care au nevoie de oxigen. Se poate folosi oxigen la bord, dar trebuie să-l folosiți pe al nostru și, desigur, vă vom taxa. Cred că e neapărat nevoie să, re... să examinăm din nou regulamentul 261. Este foarte important să remediem toate deficiențele. Cur... în cazul în care, în ceea ce privește forța majoră, s-a hotărât că dacă o, o aripă se rupe, atunci acesta nu e un caz de forță majoră. Dar e important de asemenea să accentuăm ce a spus doamna Foster cei de care vrem să ne ocupăm noi acum nu sunt cei care fac lucrurile așa cum trebuie, și, ci ceilalți. Și pentru a putea să ne ocupăm de ei avem nevoie de statistici, de fapte și de cifre, astfel încât să putem să avansăm cu legislația. E responsabilitatea Comisiei să ne dea aceste fapte și aceste cifre, astfel încât să putem să lucrăm. Nu putem să ne ocupăm de legislație până când nu avem aceste cifre și date concrete. Unde trebuie să intervenim? La nivelul statelor membre sau trebuie să intervenim la companiile aeriene? Ce trebuie să facem? Dumneavoastră trebuie să ne dați informațiile de care avem nevoie și mai departe ne vom ocupa noi. Bine, mulțumesc. Doamna, ați dori să răspundeți? Yes, Mr. President, I will try to respond to the comments. Da, domnule președinte, încerc să răspund la observațiile făcute. În primul rând, aș vrea să spun că Într-adevăr, există încă un deficit de informații și tocmai de aceea vom semna un contract pentru a declanșa o campanie de informare care acoperă aeroporturile, pasagerii și companiile aeriene și sperăm că în felul acesta vom îmbunătăți situația. În ceea ce privește aspectele care nu sunt acoperite de regulament, zborurile reprogramate și problema legăturilor aeriene, sunt printre punctele acoperite în cadrul consultării publice pe care urmează să o lansăm. Vom avea, deci, în curând informații asupra acestor chestiuni și pe baza consultării și a studiilor vă vom putea spune dacă trebuie să amendăm regulamentul pentru a acoperi aceste puncte. De asemenea, după cum spuneam mai devreme, regulamentul acesta nu include obligații de raportare și este foarte important pentru că tocmai de aceea nu reușim să culegem date cu privire la aplicarea regulamentului. După cum știți, în ultima propunere am inclus aceste obligații de raportare pentru că am desprins uh, învățămintele care se impuneau. Am fost întrebată în privința tipurilor de plângeri. Pot să vă spun că principala, principalul tip de incident care este raportat este amânarea zborurilor, anularea zborurilor. E vorba despre 52% din incidente. Zborurile amânate sunt pe locul 2 cu 32,5% din incidente. Refuzul îmbar îmbarcării este prezent în proporție de 9,3% și problemele cu bagajele nu reprezintă decât 5,4% uh, fie că este vorba despre pierderi, fie că este vorba despre întârzieri uh, ale bagajelor. Există câteva puncte în privința cărora Curtea de Justiție va clarifica interpretarea regulamentului. Deja Curtea a emis două hotărâri în care uh, interpreta conceptul de zbor și conceptul de circunstanțe extraordinare. Uh, și menționez aceste hotărâri judecătorești din cauza chestiunii uh, în amânărilor tehnice care a fost uh, evocată de doamna Lichtenberger. S-a arătat clar că în astfel de situații se aplică prevederile regulamentului. În ceea ce privește aplicarea regulamentului, în primul rând, repet faptul că există autorități naționale care sunt răspunzătoare de aplicarea regulamentului. Ele sunt primele responsabile. Statele membre trebuie de asemenea să se asigure că aceste autorități își fac treaba. Organismele care asigură aplicarea regulamentului au posibilitatea de a aplica sancțiuni și vreau să vă spun că aproape toate statele membre au impus deja sancțiuni anumitor companii aeriene. Dacă companiile aeriene, dacă autoritățile naționale nu își fac treaba, Comisia poate să declanșeze o procedură de încălcare împotriva statului membru respectiv. Însă trebuie să se demonstreze că autoritatea națională respectivă nu își uh, îndeplinește atribuțiile. În ceea ce privește transparența tarifelor, chestiune evocată de uh, doi uh, deputați. Acest uh, element este acoperit de regulamentul 108 2009 și sperăm că situația se va îmbunătăți odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament, însă există în continuare aspecte care nu sunt acoperite de acest regulament, de exemplu, suplimentele pentru bagaje, o chestiune care va fi acoperită în cadrul consultării publice pe care o vom lansa. I mean, as, I, as I've mentioned... Așa cum am spus Există foarte multe studii în curs, în plus față de cele pe care le-am menționat. Avem două studii uh, realizate de agenția EASA și uh, sigur că sunt gata să revin în fața dumneavoastră pentru a vă furniza mai multe cifre în urma um, acestor activități, derulării acestor activități. Într-adevăr, implementarea nu este perfectă și, cum am spus am lucrat deja uh, intens la îmbunătățirea situației. Vă aduceți aminte că am explicat deja în fața acestei comisii că am avut uh, o colaborare uh, foarte apropiată cu statele membre în ceea ce privește formele cele mai întâlnite, cele mai des întâlnite de reclamații. De asemenea, pentru a avea un, un, tipa, un model Uh, de formular de reclamație, este, este adevărat că nu toți pasagerii sunt mulțumiți de companiile aeriene și dar sunt și unii care înaintează niște reclamații care sunt poate puțin prea stricte, prea severe. Comisia în orice caz uh, face tot ce poate cu toate sursele pe care le are la dispoziție și suntem extrem de activi în acest dosar, încercăm să îmbunătățim situația și, cum am spus în introducere, vom reveni cu o comunicare în anul următor, care va fi bazată pe toate informațiile pe care le vom reuni, studiile, consultările, um, întâlnirile cu autoritățile naționale și vom vedea dacă este nevoie de modificarea legislației actuale sau poate chiar de elaborarea uneia noi. Uh, thank you, Mrs. I, I suspect... Mulțumesc. Uh, cred că um, vom avea câțiva membri care vor dori să uh, reia cuvântul și o să-i rog să o facă cât mai scurt. Doamna Foster, doamna Lichtenberg și... Într-adevăr, mă așteptam să doriți să interveniți, însă uh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Henis Pleșert, știu că Comisia a fost foarte activă și apreciez acest lucru, însă uh, sunt de asemenea la curent și cu deciziile curții, însă dacă este vorba de o slăbiciune, nu știu că put- nu cred că putem spune acest lucru. Nu nu rămâne niciun fel de marjă de manevră în acest sens nici pentru companiile aeriene, nici pentru pasageri și atunci trebuie să ne asigurăm că legislația este pregătită, este gata de aplicare cât mai repede posibilă. posibil. Pot să răspund la acest lucru pentru că singurul mod să existe drepturi este să mergem până la capăt cu acest proces. Uh, aveți dreptate însă, doamna Foster, mulțumesc domnule președinte, când uh, comisia va reveni în fața acestei uh, comisii parlamentare, ar fi foarte util să ne pună la dispoziție și o fișă de informații cu punctele pe care le veți aborda, o fișă pe care să o avem înainte de uh, întâlnire, uh, care să conțină deci detalii privind informațiile pe care le-am solicitat. În ceea ce privește cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte, în legat de programarea zborurilor și de faptul că nu se poate, un pasager nu poate să ia un alt zbor care nu este furnizat de aceeași companie aeriană. Aici cred că unele companii au profitat de o interpretare a legii și până la urmă regulamentul nu uh, prevedea acest lucru inițial. Doamna Lichtenberger? Am o întrebare și anume, este suficient să se facă doar o comunicare când observăm că nu există nicio posibilitate să avem mai multe date. Observăm că trebuie să cerem studii pentru ceva ce, în mod normal, ar trebui să fie dat de către statele membre spre comisie. Eu cred că e mult prea puțin transportul aerian va fi văzut mereu ca acel sector în care Uniunea Europeană și-a implementat cel mai activ uh, politicile. Toate aceste probleme vor face o imagine foarte proastă a Uniunii Europene, o imagine de ansamblu proastă. Eu cred că problema e simplă și anume ține de comunicare. Mulțumesc. Vă mulțumesc, da, este foarte clar faptul că există probleme, acest lucru nu e nou. Au existat asemenea analize a legislației și acum doi ani. S-a spus atunci, da, dar întâi să facem o comunicare și așa mai departe, s-a analizat tot ce se putea și acum au din nou aceleași probleme. Eu aștept din partea Comisiei acțiune, luare de măsuri. Aceste, toate aceste lucruri ar trebui până la urmă să fie rezolvate pentru că ceea ce se întâmplă aici în ceea ce privește informațiile și de asemenea analizarea lor, e clar că aici s-au luat în considerare doar acele plângeri care au ajuns la dumneavoastră. Însă între, mai există cu siguranță și alte plângeri care au ajuns la statele membre și nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Deci și aici ar trebui să ne implicăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Roș! Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt și eu pornesc de la aceeași premisă și anume că, da, ne putem folosi de studii, cred că avem destule informații pentru a putea lucra concret. Nu e într-adevăr nevoie de anumite probleme care trebuie în continuare cercetate, dar cred că avem destule, totuși destule informații pentru a discuta acum despre drepturile pasagerilor, care e un lucru foarte important și aici în Parlament, desigur, și, și pentru cetățenii europeni trebuie să știm exact unde stau problemele și să nu confundăm lucrurile. Trebuie să le menținem cât de clare putem. Mulțumesc. Cred că intuiți uh, că membrii acestei comisii nu sunt mulțumiți de uh, prezentarea dumneavoastră și de, de reacția comisiei. Uh, sigur că așteptăm mai multă acțiune și trebuie să abordați și problema persoanelor cu handicap. Și vă dau acum cuvântul. Yes, thank you, Mr. Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește problemele de interpretare, cred că Curtea de Justiție este cea care trebuie să uh, facă interpretarea și știm de asemenea că în uh, procesul de negociere a regulamentului Comisiei Europene, a regulamentelor Comisiei Europene, uneori există și niște ambiguități constructive și discuțiile și dezbaterile pe acest text au fost foarte dificile și uh, nu este sigur dacă o nouă discuție de clarificare a conceptului va duce la un text mai bun. Dacă legiuitorul nu este de acord, de asta nu, nu va exista o clarificare mai uh, bună. Cred că am făcut tot ce am putut pentru a obține o, un grad de claritate care ar trebui să fie uh, satisfăcător pentru Parlament. Am spus că comunicarea va anunța și va uh, face probabil o uh, propunere legislativă. Uh, după cum știți, Comisia are uh, un obiectiv de uh, îmbunătățire a modului de reglementare uh, și în acest sens este nevoie de um, informații adecvate și de realizarea unei adevărate uh, analize de impact a uh, legislației. În ceea ce privește problema lipsei de date, într-adevăr, aceasta este o slăbiciune a textului, dar trebuie să vă spun că am avut foarte multe dificultăți în a convinge, pe, în a convinge statele membre să um, se, să, să fie de acord cu această, cu, acest, uh, uh, cu această uh, dispoziție, pentru că o considerau o povară administrativă, o sarcină administrativă suplimentară. And for the second time... Încă o dată, ce uh, facem cu persoanele cu handicap? Are we really telling... Le vom spune persoanelor cu handicap că totul va fi bine, va exista o comunicare din partea comisiei și gata. Așa cum am spus, acest lucru Uh, este acoperit de studiile specifice pe care le realizăm. Vom avea o întâlnire specifică pe 23 uh, uh, noiembrie cu autoritățile naționale, deci cu reprezentanții, cu autoritățile de implementare din cele 27 de state membre și, de asemenea, această problemă va intra și în cadrul comunicării pe care o vom prezenta anul viitor și vom analiza dacă există lacune în legislația actuală și dacă este nevoie de dispoziții suplimentare suplimentare. Anul viitor, îmi pare rău că insist atât, însă anul viitor ce înseamnă? Ianuarie sau decembrie? Pentru că este o problemă urgentă care trebuie rezolvată acum și asta este, uh, asta încearcă membrii acestei comisii să vă arate. Dacă îmi spuneți că problema se va rezolva până la 1 ianuarie anul viitor, o să cred că sunteți minunată. Dacă îmi spuneți decembrie, o să fiu supărat. Nu știu cine va fi comisarul uh, responsabil de această problemă anul viitor. Comisia este nouă și nu știm când va fi programată această comunicare. Cu siguranță ea va fi gata până la vară, dar nu pot garanta că um, Comisia va urma Uh, uh, această, această agenda, această planificare. Mulțumesc. Am făcut tot ce am putut. Uh. Mulțumesc. Următorul punct de pe agenda. Schimb de opinii cu Comisia pentru Planul de Acțiune privind mobilitatea urbană. Coordonatorii au uh, cerut să se realizeze o discuție cu Comisia în urma recomandărilor care au fost adoptate de, uh, prin raport de către Parlamentul anterior nu știu dacă este o zi proastă pentru doamna Huitman, dar doamna ei este responsabilă și de această problemă și are uh, cuvântul acum pe uh, planul de acțiune privind mobilitatea urbană. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, voiam să spun că am apreciat sprijinul de care ne-am bucurat din partea Parlamentului European pe acest uh, dosar. Doamna Hudman, doamnelor și domnilor, dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Și dacă vreți să aveți o întâlnire separată, sunt destule săli uh, afară. Dorim să ascultăm ceea ce are de spus reprezentanta comisiei. Mulțumesc, doamna Hutman. Da, mulțumesc. Comisia și Uniunea Europeană nu și au putut atinge obiectivele în mai multe domenii. Ne-am gândit să asociem mai multe orașe, ne-am gândit la o strategie privind mobilitatea urbană și aici intră schimbările climatice, probleme de mediu, probleme de sănătate, de dezvoltare regională și de um, dezvoltare tehnologică. Uh, de asemenea, obiectivul politicii europene de transport nu poate fi realizat fără să ne uităm și la uh, zonele urbane, pentru că transportul urban este parte integrantă din sistemul de transport european. Într-adevăr, zonele urbane sunt la uh, originea și la destinația uh, cele mai importante părți din, uh, ce, cele mai mari părți din uh, traficul care are loc în uh, Uniunea Europeană și în ce privește rețelele de transport european. Urbanizarea este una din provocările cheie din uh, comunicarea Comisiei uh, adoptată în iunie acest an. De aceea, evaluarea intermediară din 2006 a anunțat o dezbatere privind valoarea adăugată a Uniunii în domeniul uh, mobilității urbane. În timpul pregătirii cărții verzi am uh, consultat uh, o gamă largă de actori implicați și am încercat să vedem dacă această nouă carte verde ne-a ajutat să definim uh, noile Uh, zone de acțiune în ceea ce privește politica urbană. Uh, reacția a fost foarte importantă, contribuția cetățenilor și a actorilor a confirmat că aceștia așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol important în mobilitatea urbană. Planul de acțiune a fost adoptat pe 30 septembrie. Propune 20 de acțiuni practice pe termen mediu și lung, care vor fi um, lansate uh, în mod progresiv până în 2012. O mare parte din aceste acțiuni au fost propuse de Parlamentul European prin raportul său de uh, inițiativă din aprilie, acestea se vor regăsi, se, se regăsesc în uh, versiunea finală a planului de acțiune. Am organizat acțiunile pe uh, 16 axe care corespund mesajelor principale transmise de Cartea Verde. Acțiunile vin să se completeze una pe cealaltă și vin de asemenea să completeze alte inițiative la nivel european din alte domenii. intenționăm să avem o evaluare a implementării planului de acțiune în 2012 și apoi vom decide dacă vom lansa acțiuni uh, ulterioare sau nu în acest domeniu. Cele uh, șase teme sunt următoarele. Promovarea uh, de politici integrate cu o acțiune cheie și anume promovarea uh, unor planuri uh, durabile de, de uh, un, unor um, planuri de dezvoltare durabilă a mobilității urbane. Se vor întreprinde acțiuni și legate de relația între mobilitate și, uh, și sănătate. A doua temă se referă la cetățeni, se axează pe cetățeni. Uh, E vorba de dreptul uh, pasagerilor în uh, sistemul de transport public urban, e vorba despre drepturile um, călătorilor cu um, mobilitate redusă, o informare mai bună a călătorilor, accesul la zonele de transport, Uh, precum și um, partea de educație a uh, conducătorilor uh, auto și de responsabilitate din punct de vedere al mediului. O altă temă se referă la partea ecologică și aici avem acțiuni de întărire a um, cercetării și a studiilor privind uh, reducerea emisiilor, privind vehicolele, automobilele eficiente din punct de vedere energetic, um, studii privind um, costurile și uh, schimbul de informații privind um, schemele de tarife de transport. O altă temă se referă la finanțare. Vrem să întărim finanțarea europeană, mai ales prin îmbunătățirea surselor de finanțare existente, care să fie mai accesibile, mai bine coordonate și, de asemenea, dorim să analizăm nevoile de finanțare pe viitor pentru uh, următoarele mm, perioade de uh, uh, pentru urmă, următoarele perspective financiare. Vom avea acțiuni legate de bazele de date și statistici, vom avea acțiuni de facilitare a schimbului de bune practici um, și de crearea unui observator um, al mobilității, o idee pe care am luat-o de la Parlament. De asemenea, vom încerca să facilităm uh, dialogul internațional și uh, schimbul de informații. Și, în cele din urmă, ultima temă, optimizarea mobilității urbane prin Um, îmbunătățirea transportului de mărfuri și prin uh, uh, sisteme inteligente de transport. Nu uh, vom aștepta nu am așteptat elaborarea acestui plan de acțiune pentru a începe să implementăm deja unele din aceste acțiuni. Avem deja suntem deja Um, în curs de a lansa șase proiecte în acest sens. Am lansat deja două studii. Unul se referă la zonele verzi și la evaluarea zonelor uh, de mediu, de protecția mediului cu acces restricționat în ceea ce privește transporturile. De asemenea, trebuie să identificăm echilibrul între uh, obiectivele de mediu și obiectivele de mobilitate. Al doilea studiu se referă la interoperabilitatea um, procesului de ticketing și relațiile dintre diferitele moduri de transport am uh, deschis un site internet care să sprijină autoritățile naționale în achiziționarea de vehicule eficiente din punct de vedere energetic, care nu poluează, de exemplu, autobuze nepoluante pentru sistemele publice de transport. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Hutman. Din partea Comitetului Regiunilor am primit o solicitare Uh, de participare la această dezbatere, sigur, pe care am acceptat-o cu plăcere. Pentru 5 minute o să dau um, cuvântul reprezentantului Comitetului Regiunilor. Mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat puțin. Pot să încep prin a spune următorul lucru. Sper că vom putea să continuăm să lucrăm și noi în această privință și anume în interesul pe care vi l-ați exprimat acum în legătură cu mobilitatea urmană, urbană. Sperăm să facem acest lucru în uh, lunile următoare. Eu am lucrat uh, îndeaproape cu raportorii în ceea ce privește raportul de inițiativă, în ceea ce privește elaborarea nu doar a răspunsului nostru, ci și a avizului din partea Parlamentului și, de asemenea, dorim să oferim un aviz și din partea Comitetului Regiunilor. Am început deja acest proces în Comitetul Regiunilor. Eu voi fi raportorul, voi duce acest document de discuție uh, Comisiei Cotec uh, săptămâna viitoare și, de asemenea, vreau să îmi uh, prezint raportul în a doua săptămână a lunii februarie, iar apoi în plenara Comitetului Regiunilor în luna aprilie observați că ne aflăm uh, într-un stadiu destul de avansat. Sper că vom putea să lucrăm îndeaproape noi și Comisia pentru Transport. Părerile mele vor putea să fie să coincidă cu unele dintre chestiunile pe care doriți dumneavoastră să le discutați și de asemenea sper că voi putea să vă sprijin și să vă ofer asistență în ceea ce privește perspectiva regională pentru a putea să ajut Parlamentul și această comisie să își facă o părere. Așa cum s-a spus deja, probabil există foarte multă, foarte puțină diferență între noi și comisie în, ace, în acest domeniu. Ei au ascultat și Parlamentul și Comitetul Regiunilor. Foarte multe din lucrurile pe care noi le-am cerut se reflectă în planul de acțiune al Comisiei. Problema cea mai importantă a fost cea, aceasta a subsidiarității. Cred că Comisia a subliniat acest lucru foarte bine în raport a fost într-adevăr un punct foarte dificil și anume să implicăm autoritățile regionale să își asume răspunderea în ceea ce privește mobilitatea urbană. Cred că am abordat cu toții această problemă și mă bucur că a fost inclusă în planul de acțiune cred că există mai multe domenii în acest plan de acțiune în care aș vrea să fie mai elaborate la o întâlnire de astăzi chiar uh, am discutat despre acest lucru și am spus că unele lucruri ar trebui să fie mai mult discutate. Probabil că e nevoie să oferim mai multe uh, stimulente în ceea ce privește aceste planuri de mobilitate urbană și probabil de asemenea este nevoie să căutăm noi instrumente pentru a putea să integrăm mobilitatea urma, urbană în cadrul altor politici urbane. Comisia a vorbit deja despre instrumentele care există deja și cred că și aici e nevoie să cercetăm dacă avem nevoie și de alte instrumente sau nu. Există o problemă de mobilitate urbană și puteți interpreta în multe feluri această expresie a mea și cred că planul de acțiune ne ajută să putem să ne ocupăm de unele dintre problemele care există în majoritatea statelor membre în ceea ce privește mobilitatea urbană. Vă mulțumesc, domnule! Sper că veți transmite cele mai bune urări din partea noastră Comitetului Regiunilor. Și îi dau cuvântul acum domnului Groș. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc Comisiei pentru uh, avizul pe care ni l-a prezentat. De asemenea, îi mulțumesc și reprezentantului Comitetului Regiunilor a menționat anumite puncte care au fost discutate deja astăzi. Bineînțeles că principiul subsidiarității este unul foarte important pentru noi. Cu toate că, și asta este observația mea personală, subsidiaritatea este folosită de multe ori tocmai pentru a nu se acționa de la nivel european și mie nu îmi place acest mod de folosire a subsidiarității. O a doua observație personală e următoarea am observat că în anii în care Uniunea Europeană nu are fonduri și nu intervine, nu intervine din punct de vedere legislativ și atunci rămân doar niște documente în urmă. Eu sper că nu se va întâmpla la fel și cu acest document. Trebuie să ne propunem niște scopuri și să le discutăm, să vedem de ce mijloace dispunem pentru a sprijini acțiunile noastre, că, pentru că putem să facem studii timp de zile, săptămâni, dar e nevoie să oferim un sprijin concret. Acest lucru le așteaptă lumea de la noi. Și de aceea, probabil că, în afară de Comitetul Regiunilor, trebuie să intervenim și noi, trebuie să intervină și alte subcomitete pentru că acestea pot de asemenea să vină în sprijinul acțiunilor noastre și de asemenea și rolul orașelor este unul important. Eu sper, în orice caz, că în viitor mijloacele, mijloacele pe care le avem noi, indiferent sub ce nume vor exista acestea în viitor, ele trebuie neapărat uh, implementate în ceea ce privește mobilitatea urbană. Dacă dorim ca Eurovinieta să își atingă scopul, trebuie să lucrăm în continuare. Nu știu dacă și l-a atins sau nu, dar nu discutăm despre acest lucru astăzi, însă trebuie să discutăm, să legăm această temă de astăzi, de mobilitate urbană, cu lucruri la scară mai mare. Indiferent de subsidiaritate, trebuie să găsim coerența aici indiferent uh, cum numim și aceste subiecte, la fel ca și celelalte, greening și alte exemple, totuși noi trebuie să ne asigurăm că toate temele intră în acest document și că au aceeași importanță. Trebuie să fie și ele incluse în mobilitatea urbană pentru a se asigura coerența. Da, trebuie să existe subsidiaritate, în al doilea rând, trebuie să avem un program concret și de asemenea să dispunem de mijloace finan financiare concrete. Și în al treilea rând, e foarte importantă coerența cu politicile din alte domenii. Ceea ce ni s-a prezentat ca plan de acțiune este, după părerea mea, în uh, unele domenii foarte complet, în altele mai puțin Mie mi se pare foarte important următorul lucru, ce și în cât timp punem în aplicare. Nu vreau ca lucrurile să rămână la un nivel teoretic, ci să ne propunem niște termene până când ce vrem să facem. Tocmai de aceea e nevoie de cooperarea aceasta cu Comitetul Regiunilor, care mie mi se pare un lucru foarte bun și sper că uh, vom, uh, îi vom avea ca parteneri direct și orașele și regiunile. Pentru mine acest exemplu ar fi unul foarte bun în acest domeniu. Trebuie neapărat să ținem cont și de Comitetul Regiunilor aici în uh, Parlament, pentru că probabil ei dispun de anumite mijloace financiare. Mulțumim, domnul Alcarai. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei, mulțumesc domnului din partea Comitetului Regiunilor. Voi repeta acum de ce e important să existe acest plan de acțiune. În ultimii ani s-a discutat foarte mult, acum ne bucurăm să vedem că există într-adevăr acest plan și că s-au luat în considerare propunerile noastre, cele al domnului Savari și al celălalt coleg al meu. Răspunsul comisiei a venit puțin mai târziu decât am așteptat, ni s-a promis la sfârșitul anului trecut, dar oricum putem să uităm deja de asta. Însă importanța și relevanța acestui plan va depinde de următorul lucru. Cum reușește Comisia să se țină de cuvânt, pentru că a făcut niște promisiuni foarte ambițioase. Există o listă de propuneri pentru fiecare ni se dă un, uh, ni se spune când vor începe, dar nu ni se spune cam cât vor dura. La fel ca domnul Groș, sper că vom putea avea niște țeluri bine definite și de asemenea niște termene limită. După aceea vom putea într-adevăr să facem și ceva practic în acest sens. În ceea ce privește cea de-a treia fază, cred că noastră, prioritatea noastră ar fi să găsim un sistem bun de schimb de idei eficient. Există foarte multe orașe care pun în funcțiune tot felul de proiecte pilot pentru a putea să-și îmbunătățească mobilitatea și a o face mai sustenabilă. Pentru a se putea face toate aceste lucruri, așa cum se spune și în planul de acțiune, avem nevoie de informații corespunzătoare. Avem nevoie de statistici pe care să ne putem baza, de informații pe care să ne putem baza, astfel încât să putem face niște compara comparații bune. Mai este o idee interesantă care se leagă de aceste lucruri și în ceea ce privește un, un comitet de supraveghere. Se vor, comisia ne vorbea despre o rețea virtuală într-o fază inițială. Da, sunt de acord, ar putea să fie acest lucru un prim pas, dar fără a încărca birocrația. O asemenea rețea virtuală poate să fie un pas bun, dar trebuie organizat în așa fel încât orașele să se folosească de această rețea, să o poată folosi și să găsească informațiile de care au nevoie în ea. Și va trebui de asemenea să existe o campanie de informare în orașe pentru a li se spune cetățenilor că există sistemul și că acesta poate fi folosit și că putem învăța unii de la ceilalți. M-ar interesa cum vede Comisia aceste lucruri și cum vrea să înceapă acest proiect, pentru că înțeleg că se va face în acest an. Mai există și alte măsuri în ceea ce privește finanțarea. Se încurajează introducerea de noi tehnologii. Cred că este a doua chestiune importantă unde, Europa, unde Uniunea Europeană poate să vină cu o valoare adăugată. În ceea ce privește finanțarea, există, există mai multe posibilități. Uh, putem să facem procesele mai transparente, mai vizibile spre orașe, astfel încât să știe de unde pot obține finanțare și ce posibilități au la nivel european pentru a cere finanțare. Mobilitatea trebuie să ocupe un loc mai important pe lista noastră de priorități, de exemplu când vom vorbi despre perspectivele financiare, ar trebui să fim mai proactivi și să facem ca lista noastră să fie văzută ca fiind mai importantă când se stabilește bugetul UE în ceea ce privește noile tehnologii, e nevoie și aici de o versiune coerentă E nevoie să uh, colaboreze diferitele direcții generale. Acestea au fost principalele priorități, desigur sunt mult mai multe. Aș vrea de asemenea să pun o întrebare comisiei. În ceea ce privește continuarea acestui plan de acțiune, Ați făcut referire la anul 2012 ca an pentru evaluare, atunci când veți decide dacă doriți sau nu să existe un nou plan de acțiune. Întrebarea mea e următoarea. În planul de acțiune de acum ne dați detalii în legătură cu ceea ce veți face anul acesta, anul viitor, în 2011 și așa mai departe. Eu vreau să știu cum ne veți informa pe noi în ceea ce privește progresele care s-au făcut. În 2009 încep anumite lucruri, în 2010 veți începe alte lucruri, însă când vor deveni acestea realitate? Acest lucru mă interesează. Am putea oare să cădem de acord ca o dată sau de două ori pe an să veniți și să um, ne să ne informați în ce stadiu ați ajuns cu diferitele programe pe care le-ați lansat, astfel încât să avem o privire de ansamblu. Vă mulțumesc. Doamna Meissner? Da, mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc pentru contribuțiile pe care le-am auzit din partea Comitetului Regiunilor. Pot de asemenea să continui ideile antevorbitorului meu. Da, avem niște propuneri concrete și acestea au fost comunicate cum trebuie. Trebuie să, prin acest plan de acțiune trebuie să fie stimulată dezvoltarea mobilității urbane. Și eu vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, mobilitatea urbană durabilă, ea de obicei este legată de ecologie, ea trebuie fi făcută astfel încât să fie ecologică Trebuie acum ca întreaga politică în ceea ce privește mobilitatea trebuie să țină cont de ecologie și de sănătatea populației, iar dar trebuie să mai luăm de asemenea în considerare și schimbările la nivel social. Mobilitatea nu este ceva neapărat ne, ceva care e necesar doar pentru transportul în Europa, ci de asemenea este foarte importantă și pentru oameni Tocmai de aceea societatea care se schimbă, s-a vorbit deja despre vârstnici și de as- populația este în îmbătrânire și de asemenea în raport uh, s-a, uh, s-a ținut cont de aceste schimbări din societate și e nevoie și aici de propuneri uh, exacte. Ce se poate face la nivel urban pentru oamenii care uh, suferă, care au probleme cu mobilitatea, care au o mobilitate redusă? ce se poate face ca asemenea informații să ajungă la persoanele cu mobilitate redusă. Trebuie neapărat ca aceste planuri de acțiune să ia în considerare și, a, și cum ajung informațiile la astfel de oameni. Eu cred că ar fi un exemplu bun de bune practici care ar trebui inclus în planul de acțiune, astfel încât aceasta să poată să fie pusă în aplicare. Un al doilea punct foarte important pentru mine nu a fost uh, rostit astăzi aici, deși apare în planul de acțiune. ETS este bun nu doar în ceea ce privește transportul, ci și siguranța în transport. Este de asemenea o problemă foarte mare. Trebuie să știm exact câți oameni sunt răniți în timpul traficului și cum putem reduce acest număr de răniți. Și, desigur, cred că ceea ce tocmai am spus trebuie neapărat uh, să se reflecte în planul de acțiune, ca aceste statistici să fie îmbunătățite. Mă interesează, de asemenea, ce rol joacă modelele deschise, ca, spre exemplu, Open Space. Desigur că asemenea lucruri nu pot fi puse în aplicare în orice oraș, însă Trebuie să ținem cont de aceste lucruri și s-a observat deja că unde au fost puse în acțiune s-au înregistrat progrese. Ce rol joacă asemenea programe în ochii dumneavoastră? Acest lucru m-ar interesa. Da, vă mulțumesc frumos, doamna Lichtenberger. Da, despre Open Space, acest program ar putea să-l, încer- să încercăm în Bruxelles, cu siguranță ar ajuta în vreun fel. În ceea ce privește problemele legalitate de mobilitatea urbană, apare din nou și din nou subsidiaritatea. Cele mai Uh, cei mai activi, orașele cele mai active ne spun să le lăsăm în pace pentru că își pot să facă aceste lucruri singure. Spun că s-au dezvoltat destul și totul merge bine la ele acasă. Și, în asemenea cazuri, subsidiaritatea este un obstacol. Dar, prin aceasta, nu dorim să punem o frână celor care, într-adevăr, reușesc să dezvolte noi modele și se descurcă bine în acest sector, ci trebuie să-i motivăm pe cei care au probleme în sectorul mobilității urbane și să-i facem să fie activi. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că ne-a dat o imagine de ansamblu, dar fără niște termene concrete nu se va face nimic. Eu mă tem de, ace- de faptul că cei care acum sunt deja cu un pas în urmă nu vor putea să progreseze și vor continua să nu facă nimic în acest sector. Dacă dorim să rezolvăm problemele urbane, atunci uh, trebuie ca să ne ocupăm de, și de acele orașe care nu se descurcă atât de bine. Pentru mine, problema principală e următoarea. În pofida subsidiarității, cu subsidiaritatea, cum reușesc să îi implic pe cei care nu se ocupă de această problemă sau cei care nu reușesc să se ocupe cum trebuie de această problemă. Și vreau să aud în acest respect ce consideră Comisia, ce am putea să facem în acest sens. Dacă vom pune în rețea exemple foarte bune, atunci lucrurile vor sta în felul următor. În fiecare vor exista orașe care vor spune, da, probabil că planul ăsta funcționează în anumite regiuni, dar la noi nu. Și probabil că așa, așa acționează orice oraș. Spune, da, în alte lucruri funcționează, dar la noi nu. Cum putem aici să-i motivăm pe oameni? Cum abordați dumneavoastră această problemă? Cum putem să avansăm în acest sens? Cred că pentru mine acesta e lucrul principal. Ne trebuie neapărat niște scopuri bine, bine definite. Dacă există și o multitudine de metode, atunci lucrurile vor deveni și mai complicate. Probabil că nici în anul 2012 nu vom putea spune dacă s-a schimbat ceva sau nu s-a schimbat ceva. Cele mai mari probleme în trafic sunt la nivel urban și e nevoie de mai multă ambiție în acest sector. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Foster. Yeah, thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. E un document foarte interesant parcă am vrea să facem totul, ceea ce e nerealist. Am citit documentul și conținutul reflectă discuții pe care le aveam și acum 10 ani în ceea ce privește mobilitatea. Cred că e o chestiune care ține de subsidiaritate. Nu sunt împotriva cooperării, bineînțeles, și uh, există uh, comitete regionale, știm că se întrunesc uh, și vorbesc despre ce se face în orașe, însă nu sunt sigură de obiectivele pe care ni le propunem, pentru că subiectele sunt destul de vechi. Am citit documentul și nu vreau să fiu uh, uh, foarte cinică, însă sunt surprinsă Sigur, sunt pentru cooperare, după cum spuneam. Comisia spune, pe de-o parte, că e o chestiune ce ține de subsidiaritate și, pe de altă parte, se amestecă în toate sau pare că vrea să se amestece în toate. Se vorbește despre parteneriate. Nu am nimic împotrivă, însă ce înseamnă în practică aceste parteneriate? Apoi, dacă ne uităm la tema numărul 1, la pagina 4, se vorbește despre o abordare integrată care este necesară pentru dezvoltarea infrastructurilor și a transportului. Știm foarte bine acest lucru și vorbim despre planificare. Despre asta vorbesc autoritățile locale. E ceva ce ține de autoritățile locale și de guvernele naționale. Sunt de asemenea surprinsă de acțiunea 3 la pagina 5. Comisia susține dezvoltarea de parteneriate pentru a crea medii uh, sănătoase și va explora implementarea unor strategii cu privire la nutriție și obezitate, precum și în ce privește prevenirea cancerului și așa mai departe nu sunt foarte sigură despre ce este vorba. Credeam că e vorba despre un document despre mobilitate urbană. Și e clar că persoanele care locuiesc în orașe se confruntă și cu alte probleme, însă nu cred că aceste probleme ar trebui abordate în acest context. vorbesc despre toate aceste lucruri pentru că mă preocupă și cred că este bine să avem o dezbatere despre pașii pe care vrem să-i facem. Cu privire la taxe, la pagina 7, citesc că există un comitet de reglementare cu privire la permisele de conducere. Vă spunem cum să conduceți ca să ne asigurăm că nu consumați prea multă benzină. Sinceră să fiu, eu nu prea înțeleg despre ce vorbește acest document. Putem purta o discuție despre subsidiaritate, putem purta o discuție despre cooperare, însă am impresia că nu se clarifică deloc obiectivele. Cred că știm ce vrem, știm ce urmărim, însă nu am impresia că documentul acesta este bun. Practic, vorbim despre foarte multe lucruri în mod disparat. Care este rolul nostru al Comisiei pentru Transporturi? Ce anume putem face, ceva ce nu facem deja? Avem deja directive, directiva cu privire la transportul de mărfuri, de exemplu, și alte directive care se ocupă de una dintre aceste probleme. Sincer să fiu, nu prea îmi este clar despre ce e vorba aici. Nu cred că e o glumă și mă întreb uh, despre ce se presupune că ar trebui să fie acest document. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul vicepreședinte, mulțumesc. Domnule președinte, cred că chestiunea subsidiarității este într-adevăr foarte importantă și uh, s-a discutat despre asta și acum 10 ani. Eram asistentul unui deputat acum uh, 10 ani și mă amintesc că și atunci se discuta despre această chestiune. Discutam despre toate aceste probleme și despre subsidiaritate. Când vine vorba despre subsidiaritate, e foarte important ca Europa să încurajeze schimbul de bune practici. Se poate face pe internet, de exemplu. Nu mă îngrijorează documentul atât de mult ca pe doamna Lichtenberger. Există persoane competente în statele membre și aceste persoane pot să uh, facă schimburi de bune practici poate exista un schimb de experiențe între orașe, în așa fel încât unele orașe să introducă practicile din alte orașe, cele care funcționează. Din fericire, în Europa, orașele sunt în general fără multe pante și deci transportul este destul de ușor de asigurat. În calitate de olandez, sunt uh, pentru folosirea bicicletelor în orașe. Bicicletele vor, ne vor ajuta, ne ajută să ne deplasăm mai repede în multe situații și cred că ar fi bine să încurajăm autoritățile locale să utilizeze bicicletele și să faciliteze utilizarea lor de către cetățeni. Deci, încă o dată, să încurajăm schimbul de bune practici și să lăsăm autoritățile naționale să decidă care este calea de urmat. Doamna Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să intervin? Îmi cer scuze, nu mi-auzisem numele. Aș vrea să vă împărtășesc experiența mea. Vin dintr-un oraș care participă la săptămâna europeană a mobilității. Din păcate, este un efort izolat al unor orașe. Cred că ar trebui să încurajăm întâlniri între autoritățile de diferitelor orașe. Mă bucur să constat că se fac eforturi din partea orașelor pentru a pune în aplicare acest plan de acțiune. Din păcate însă doar uh, există, există oameni politici care nu fac nimic uh, în ceea ce privește uh, creșterea transportului auto în uh, țările membre. Asistăm la această realitate și asistăm de asemenea la uh, o scădere a eficacității transporturilor în comun. Cred și eu că fără bani nu se poate face nimic. Am vorbit despre termene și despre obiective clare. Trebuie să dispunem de instrumente pentru a stimula ofertele active, investițiile în infrastructuri pentru că nivelul infrastructurilor diferă foarte mult de la țară la țară. Eu una sunt pentru consolidarea instrumentelor de finanțare pentru a construi infrastructuri pentru ciclism, pentru transporturile în comun, tot atâtea alternative la transportul uh, auto individual. Mulțumesc. Doamna Hutman. A venit rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Comisia este gata să vină de două ori pe an, de exemplu, pentru a vorbi despre progresele pe care le-am făcut în ceea ce privește aplicarea acestui plan de acțiune. Mă bucur că s-a menționat aici cooperarea cu alte direcții generale, pentru că, într-adevăr, este un dosar important, atât când pregătim, cât și aplicăm aceste planuri, lucrăm cu alte servicii din comisii, din comisie și am lucrat foarte mult cu persoanele de la Direcția Dezvoltare Regională, pentru că au o experiență bogată în ceea ce privește fondurile structurale și în ceea ce privește dezvoltarea urbană. Cooperăm cu, de asemenea cu colegii în ceea ce privește sănătatea, chestiunile energetice, sistemele trans de transport inteligent și cu colegii de la DG-ul Cercetare și Dezvoltare, pentru că folosim uh, și surse de finanțare din uh, programul cadru. Subsidiaritatea a fost menționată aici de mai multe ori. Aș vrea să spun clar că subsidiaritatea nu înseamnă că Comisia sau Uniunea Europeană nu fac nimic. Credem că Sigur, autoritățile locale sunt principalele responsabile și instrumentul cel mai potrivit este stimulentul. Comisia dorește să încurajeze orașele să acționeze pentru a aplica politicile în domeniul mediului înconjurător, schimbărilor climatice, blocajelor de circulație, în ceea ce privește îmbunătățirea transportului public și Comisia dorește să îi susțină pe toți cei care vor să acționeze prin finanțare, informare, statistici, schimburi de bune practici, toate instrumentele pe care le-am menționat în planul de acțiune. mă surprinde ceea ce aud și anume că acțiunile noastre nu ar fi foarte concrete. Poate că nu sunt foarte detaliate. Însă, după cum știți, într-o astfel de comunicare nu putem folosi mai mult de 22.500 de caractere. Am încercat să includem cât mai multe informații în acest spațiu limitat și sunt gata să ofer informații suplimentare într-un cadru bilateral tuturor celor care vor să aibă mai multe detalii cu privire la diferitele acțiuni. Unii vorbitori au menționat că argumentele și subiectele sunt foarte vechi. Sigur că nu este prima dată când Comisia face ceva în acest domeniu. Încă din 1995 am încercat să înscriem mobilitatea urbană în zona noastră de acțiune. Nu este ceva nou, însă pentru prima dată înscriem într-un cadru coerent toate acțiunile pe care le-am întreprins și pe care vom continua să le întreprindem în acest domeniu. Cred că este foarte interesant să dispunem de acest, uh, acest set de politici pentru a acționa mai mult în acest domeniu. Îmi pare rău că există probleme de înțelegere și mă surprinde faptul că ele apar în versiunea în limba engleză, care este versiunea originală a acestui text. În mod normal, versiunea englezească ar trebui să fie cea mai clară. Îmi cer scuze față de vorbitorii altor limbi, știu că au apărut probleme cu traducerile. Nu toate traducerile au fost deja corectate și deci nu am reușit să rezolvăm toate problemele lingvistice, însă cred că textul în limba engleză este inteligibil. Cel puțin ar trebui să fie, fiind versiunea originală. În ceea ce privește mesul pe jos, uh, bicicleta, utilizarea bicicletelor și transportul public. Am uh, acordat o atenție sporită acestor alternative și trebuie să spun că trei dintre proiectele care au fost uh, anunțate, pe care le-am anunțat în introducere, printre cele șase, sunt consacrate ciclismului, mersului pe jos și transportului public. Fac parte, așadar, dintre prioritățile noastre. S-a pus o întrebare legată de persoanele cu mobilitate redusă și în această privință vă atrag atenția asupra acțiunii 5. Vreau să vă asigur că informațiile cu privire la călătorii vor fi disponibile și pentru persoanele cu deficiențe vizuale. Uh, acestea înscriindu-se la punctul 6. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hübman. Ați uh, intervenit de două ori în cadrul reuniunii de astăzi și vă mulțumim. Încheiem cu reuniunea comisiei, uh, reunite în plen. Urmează reuniunea coordonatorilor la ora 5 și un sfert și îi mulțumesc uh, lui Sir Albert care a participat la această reuniune în numele Comisiei, Comitetului Regiunilor și uh, vă aștept la reuniunea coordonatorilor la 5 un sfert. Vă mulțumesc!